Passiamo ora alle dichiarazioni di... Trecem acum la explicațiile de vot și începem cu raportul Ferber, piețele instrumentelor financiare. Are cuvântul domnul Polciac. Un minut. Vă rog. Tuto zprávu já jsem ji podpořil. Jedná se o finanční instrumenty. Da, mulțumesc. E vorba de uh, practica comercială care se utilizează uh, instrumentele financiare, însă nu poate avea loc intervenția pentru că e mult zgomot de fond, uh, deputații părăsesc sala. domnule președinte am votat în favoarea celor două rapoarte ale domnului Ferber, eh, cel care se ocupă de instrumentele financiare. Eh, aici pentru mine e esențial ca Uniunea Europeană să continue să sporească eficiența pieței interne, independent dacă statele membre Uh, ridică sau nu noi bariere. Eu sunt convins că Uniunea Europeană va impune revizuirea instrumentelor financiare uh, pe piața comercială. Mulțumesc! E la parola sempre a lei, onorevole Polciac. Mulțumesc, domnul Polciac, din nou are cuvântul. Și aici un minut. Vážený pane předsedo, to se týká... Mulțumesc. Domnule președinte, aș vrea să intervin tot în legătură cu raportul domnului Ferber. vreau să repet ce am spus, uh, pentru că m-am exprimat deja pentru instrumentele financiare. Bun, și acum doamna Macovei, vă rog, un minut și dumneavoastră. Mulțumesc avem un regulament și o directivă a uniunii europene care stabilesc cerințele de autorizare și funcționare a firmelor de investiții

Domnul Maulo, vă rog, uh, un minut, vă rog. Da, cred că e o măsură care merge pe calea cea bună. Vorbim despre o alianță pentru alimentație, pentru agricultură durabilă. Eu cred că acesta trebuie să fie obiectivul Europei noastre, care are produse tipice, mai ales pe această filieră uh, și este un punct foarte al Uniunii Europene. Onorevole McGuinness. Mulțumesc și acum doamna McGuinness, vă rog un minut. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut acest raport în special acolo unde se solicită statelor membre să impună măsuri obligatorii împotriva acapărării terenurilor. Este foarte important ca agricultura să fie parte a agendei noastre pentru politica pentru dezvoltare și securitatea alimentară și nutri- nutriția sunt legate foarte strâns de politica de agricultură. Deci trebuie să ținem cont de sensibilitățile legate de acest moment și nu trebuie să impunem noi statelor în curs de dezvoltare anumite tehnologii

Domnule președinte, în Malawi, acum câțiva ani, am văzut uh, gradul de sărăcie și am văzut și uh, modul în care s-a uh, procedat acolo. De aceea am susținut votul acesta și trebuie să susținem fermele familiale și agricultura practicată local în țările în curs de dezvoltare. Eh, mă bucur că Irlanda, cu o economie bazată pe agricultură, eh, poate să eh, sprijine proiecte de dezvoltare în Africa subsahariană. Eh, trebuie ca eh, dezvoltarea agricolă și agroalimentară în eh, Africa să se facă în plan local prin multe IMM-uri și întreprinderi familiale. Trebuie să susținem agricultura de scară mică, de subsistență pentru a combate sărăcia și foametea în Africa. Mulțumesc!

Kelly, un minut, Kelly, un minut. Domnule președinte, mulțumesc. Uh, n-am avut nicio problemă în susținerea acestui raport împreună cu grupul meu, pentru că susține operațiunile de menținere și restabilire a păcii care sunt uh, coordonate de Uniunea Africană și Națiunile Unite, dar sprijinite de uh, Națiunile Unite sunt principalul garant de pace și stabilitate în lume cu o serie de misiuni internaționale în curs de desfășurare. Misiunile de menținere a păcii sunt susținute și de UE. Facilitatea pentru pace în Africa este principalul instrument de sprijinire a acestor eforturi Eh, trebuie ca însă împreună cu statele membre să ne asumăm această, această responsabilitate și trebuie să eh, eh, ca procesele decizionale să fie mai clare. Trebuie ca parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Uniunea Africană să fie consolidat. Mulțumesc. Mulțumim. Acum raportul CESAC. A cerut cuvântul doamna McGuinness, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să vorbesc foarte pe scurt și în numele Comisiei Agri vreau să vă spun că salut susținerea de care s-a bucurat acest raport. Ne bucurăm că mulți colegi au participat la el și acest raport arată că peste 600 de deputați din uh, Parlament consideră că e nevoie de mai multă acțiune pentru uh, a garanta transparență în uh, lanțul alimentar. Acesta este un semnal foarte puternic, cred eu, către toți actorii în legătură cu îngrijorările politice pe această temă. Nimeni nu are o soluție ideală, dar cu toții am identificat cu problemele care există că există un dezechilibru de putere între cei care se află la un capăt al lanțului alimentar și producătorii în partea cealaltă. Acest raport transmite așadar un mesaj foarte puternic că este nevoie de acțiune suplimentară și sper ca și Comisia să-l asculte și să răspundă. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Maulu. A cerut cuvântul, dar nu este în sală, deci trecem la Doamna López uh, Bermejo, un minut și jumătate. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. M-am abținut de la vot la acest raport privitor la practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare cu produse alimentare. Trebuie să consolidăm rolul agricultorilor și zootehniștilor față cu manipularea prețurilor uh, pe care o face marea distribuție alimentară și asta nu putem să facem fără măsuri obligatorii. Volatilitatea prețurilor și scăderea venitului agrar reprezintă o amenințare gravă la adresa sectorului agroalimentar. Abuzurile lanțurilor de distribuție se produc în cadrul chiar a politicii uh, agricole europene care a intensificat concurența între agricultori prin dereglementarea producției europene și liberalizarea <clears throat> schimburilor globale. Aceste, aceste condiții create în mod deliberat sunt cele care au dus la destabilizarea permanentă a piețelor agricole și care au creat un dezechilibru structural între mici exploatații agricole și mari distribuitori, care sunt favorizate dublu prin liberalizarea comerțului. Dar reîntoarcerea la o politică agricolă centrată pe producție și nu uh, asupra pieței ofere, oferă garanții uh, de soluții durabile la criza prețurilor agricole. Mulțumesc! Mulțumim și acum domnul Necov. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Practicile neloiale comerciale împiedică dezvoltarea producției și aprovizionarea cu alimente. Există o serie de probleme care au fost identificate între timp și tocmai aceste probleme duc la distrugerea unui sector extrem de important. Aceste practici neloiale comerciale aduc daune majore fermierilor și uh, duc la distrugerea și a multor uh, întreprinderi agricole. Iată de ce este extrem de important ca producătorii să respecte Um, condițiile de pe piață, dar să fie și plătiți uh, în conformitate cu acestea, ceea ce va duce la o mai bună agricultură, la o mai bună aprovizionare cu alimente în Uniunea Europeană, ceea ce nu poate fi decât benefic. Eu cred că măsurile corecte au fost luate deja. Mulțumesc, doamnul Șogor. Egyetért. Sunt de acord cu punctul de vedere din raport și cred și eu că în lanțul de aprovizionare al Uniunii Europene cu alimente, practicile comerciale neloiale trebuie să fie sancționate cu instrumente eh, juridice foarte puternice. Evident, eh, mari actori eh, impun punctul lor de vedere eh, micilor producători care sunt într-o situație în care nu au nicio influență. În, în economia europeană, motorul economiei reprezintă IMM-urile, iar micii producători alimentari sunt aceia care constituie baza industriei agroalimentare. Nu putem să lăsăm pe seama pieței să se autoreglementeze, trebuie ca statele membre și Uniunea

Uh, cuvântul acesta practicilor, practicilor comerciale neloiale. Neloial este e deja acceptat ca o practică și trebuie să încercăm să rezolvăm asta pentru ca să ajutăm uh, producătorii, să-i protejăm împotriva uh, acestor practici neloiale. Raportul analizează programele voluntare, uh, Uh, și alte probleme de acest gen și apoi este și uh, factorul uh, rolului dominant în relațiile comerciale. S-a pus întrebarea, armonizarea la nivel european sau nu? Până la urmă, Comisia și PP-ul au decis să rămânem la un program voluntar pentru identificarea acestor practici neloiale și pentru rezolvarea tuturor provocărilor la nivel european. Eu sper că raportul va duce la eliminarea practicilor neloiale, dar nu sunt convins că vom reuși. Grazie, onorevole Kelly. Mulțumesc, domnule Kelly. Acum trecem la raportul McIntyre. Domnul Maulu, văd că nu e în sală, trecem la uh, doamna McGuinness. Vă rog, doamnă. Sorry, Mr. President. Do I have the floor? Yeah, thank you. Um, oh. Um, Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește acest raport, vreau să atrag atenția asupra alinatului 74, care amintește de analiza bazată pe risc și uh, evidențele independente pentru examinarea riscului. Trebuie ca uh, uh, hazardurile, riscurile trebuie să fie analizate în mod obiectiv și să se reacționeze ca atare la ele. Aș vrea să amintesc colegilor și uh, uh, aliatul 73 în care se spune că uh, trebuie ca fermierilor să li se permită accesul la metode de selecționare și de creștere moderne Trebuie ca uh, noi să facilităm în continuare acest lucru, pentru că până acum n-am avut o uh, dezbatere uh, publică informată în legătură cu anumite tehnologii de creștere și de selecționare și nu aș vrea ca acest lucru să continue și pe viitor. Mulțumesc frumos, doamna McGuinness. Domnul Necov, timp de un minut acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte nu am votat pentru acest raport pentru că avem aici de a face cu o lacună juridică. Așteptăm reacția Comisiei despre organismele modificate genetic și până când nu avem această claritate, avem nesiguranță și transmitem semnale greșite către cetățeni. Din păcate, acesta este rezultatul raportului. Eu nu pot să îl susțin, mai ales pentru că Comisia a cerut, uh, nu a cerut mai multe avize uh, științifice în legătură cu riscurile legate de noile tehnologii în acest domeniu. Domeniul agricol este esențial, vital pentru toată lumea. Oamenii, animalele și plantele, dar și mediul înconjurător trebuie să fie protejate. În acest raport este vorba de riscuri și nu mi se pare că corespunde ceea ce se expune aici cu cadrul uh, Uniunii. Trebuie să creăm, deci, uh, modele noi în sensul uh, mediului înconjurător și pentru binele cetățenilor. Vă mulțumesc. Fără microfon, domnul președinte, un minut către domnul Kelly. Global food demand is increasing. Mulțumesc, domnule președinte. Până în 2050, crește, nevoia de uh, alimente va crește cu 70%, 70%. Și de aceea, securitatea alimentară este una din cele mai mari provocări. În, uh, lumina faptului că avem tot mai puține suprafețe agricole uh, uh, disponibile, uh, apă tot mai puțină și o criză energetică, pe lângă toate pestele și bolile din sectorul agroalimentar. Deci avem foarte multe provocări pe care trebuie să le înfruntăm. Noile tehnologii trebuie să ne asigure că putem să creștem producția agricolă în mod sustenabil și că putem depăși aceste provocări. Trebuie să ne asigurăm că sectorul agricol va fi unul important important, uh, uh, vital și uh, care nu va fi privat de noile tehnologii în toate sectoarele agricole. Companiile irlandeze au fost întotdeauna fruntele lance a agriculturii o combinație a noilor tehnologii în același timp cu metode tradiționale de producție a făcut ca Irlanda să fie un model în această privință. Mulțumesc! Kelly. Mulțumim, domnule Kelly. Da, acum trecem la raportul Huitema. Domnul Maulu nu e în sală. Dăm cuvântul domnului Torres Martinez. Un minut, vă rog. De fapt, e vorba de doamna Torres Martinez. Mulțumesc. Agricultura europeană nu este amenințată din cauza lipsei de inovație, ci e amenințată de tratate de liber schimb care se negociază cu ușile închise. Lumea nu știe despre ce e vorba. Marele Uh, rețele spaniole sunt dintre cele mai tehnologizate în Europa și iată ce se întâmplă. Agricultorii noștri sunt ruinați. Inovarea în agricultură e fundamentală pentru a genera bogăție, sigur, și sigur că Uniunea Europeană trebuie să uh, creeze condițiile pentru ca lumea rurală să poată uh, beneficia de inovație. Însă, E un mit că tehnologia ne va salva. Nimic nu ne va oferi mai multă bogăție decât pământul, planeta și oamenii care îngrijesc pământul, care lucrează pământul. Trebuie să uh, abordăm problema de la rădăcină. Criza agriculturii e cauzată de modelul nostru de creștere economică, modelul nostru de producție, uh, forma noastră de viață. Doar dacă garantăm investițiile în proiecte legate de teritoriu și care să mizeze pe suveranitatea alimentară și agricultură structură uh, uh, egală pentru toți, doar asta va însemna că vom avea un viitor demn pentru oamenii din lumea agricolă. Mulțumesc acum domnul Nieco. Domnule președinte, vă mulțumesc. Am susținut acest raport pentru că sunt convins că utilizarea durabilă a resurselor agricole reprezintă un element cheie pentru viitor este important uh, să exploatăm uh, toate, potențialul inclusiv al uh, mediului marin și trebuie să îmbunătățim exploatarea în mod sinergic a tuturor posibilităților în agricultură. Există foarte multe posibilități de a folosi, de exemplu, resurse biomarine pentru îngrășământ. Există mai multe posibilități de a dezvolta agricultura bio și asta eh, reprezintă inclusiv o exploatare durabilă a pământului, a solului eu apelez la autoritățile bulgare pentru eh, exploatarea acestor sedimente biomarine din Marea Neagră. Cred că este o soluție foarte bună și este o investiție pentru viitor, pentru o mai bună economie agrară, pentru o mai bună combinație între economie și agricultură. Doamna Corață, Bild, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin faptul ca Parlamentul să ceară o modernizare a agriculturii europene numai așa putem deveni competitivi pe piețele mondiale. De asemenea, salut și faptul că deșeurile alimentare sunt de nou pe agenda Parlamentului. O agricultură eficientă este importantă pentru a da de mâncare tuturor, însă este important să vedem și cum și ce producem, pentru că sute de milioane de tone se pierd uh, în fiecare an în Europa de mâncare și uh, deșeurile alimentare de fapt nu sunt uh, acceptabile din, partea, din punct de vedere sustenabil sau ecologic sau economic. Este absolut timpul să lansăm din nou campania aceasta de eliminare a deșeurilor alimentare, să lucrăm cu toți formatorii de opinie, cu toți uh, membrii ai lanțului alimentar, producător, consumator și tot ce este pe drum, trebuie să preluăm responsabilitate cu toții și să schimbăm atitudinea asta față de mâncare. La nivel european avem nevoie de o definiție mai bună, de colectare mai bună a datelor, de o conștientizare mai bună, de un schimb de cele mai bune uh, practici și trebuie să găsim și mai bune reguli pentru distribuirea alimentelor la, um, pentru ajutor umanitar. Sunt uh, de acord că acest subiect este o provocare comună, nu trebuie însă să fie considerată o opțiune, ci o necesitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Ana Maria. Domnul Kelly, ultimul uh, intervenient, vă rog un minut. Mulțumesc din nou, domnule președinte. Am votat în favoarea acestui raport și e la fel cu situația raportului anterior în legătură cu agricultura. Trebuie o agricultură durabilă, să vedem cum inovarea poate îmbunătăți situația economică a producătorilor dar uh, dezvoltarea economică și uh, dezvoltarea durabilă nu trebuie să se exclude reciproc. Inovarea, cercetarea e important pentru uh, o îmbunătățire a situației economice și o producție durabilă. Exploatațiile de dimensiuni medii și mici sunt importante pentru agricultură și trebuie să beneficieze și ele de pe urma cercetării și inovării că nu e vorba doar de marile exploatații care trebuie să beneficieze la fel și pentru regiunile dezavantajate, de exemplu regiunile muntoase și de periferie. Producătorii agricultori în aceste zone dezavantajate trebuie să beneficieze de pe urma inovării și cercetării. Și în țara mea uh, este aceeași situație și producătorii așteaptă beneficiile inovării. Kelly, cu asta vă anunț că uh, suspendăm uh, reuniunea plenară până la orele 15.